Totul este oricum disponibil pe uh, site-ul Parlamentului. Acum schimbări uh, la uh, ordinea de zi. Uh, ultim proiect de ordine de zi adoptat pe 10 uh, noiembrie în conformitate cu legura 137 a fost deja uh, transmis. Este disponibil pentru toți dintre dumneavoastră. În ceea ce privește zilele de luni și marți, nu există solicitări de schimbare a ordinii de zi. Miercuri, în conformitate cu um, toate grupurile politice, cu acordul așadar uh, al acestor grupuri politice, avem uh, următoarea ordine de zi după amiază. Începem cu o declarație cu privire la summitul UE-SUA, uh, cel de-al doilea subiect până de zi, întrebări uh, cu uh, solicitări de răspuns oral cu privire la un internet deschis. Cel de cel de-al treilea punct, întrebare orală cu privire la romi, apoi declarație cu uh, uh, privire la interzicerea uh, anumitor tipuri de muniții și uh, apoi, la punctul 5, întrebare orală cu privire la uh, legislația TVA și piața digitală. Apoi, uh, pot să mai spun că dimineață nu se schimbă nimic la ordinea de zi. Aceste schimbări uh, pentru după amiază au fost făcute cu acordul grupurilor politice. Apoi, uh, joi, avem mai multe schimbări cu care au fost de acord toate grupurile politice declarația Comisiei cu privire la uh, contribuția la uh, politica comună de uh, pescuit a producției de bunuri publice a fost un subiect care a dispărut de pe ordinea de zi. Nu mai există o declarație a Comisiei cu privire la acest subiect. Tot joi, din nou în conformitate cu un acord la care a ajuns grupurile politice cu privire la acordul cu privire la raportul domnului uh, Fleckenstein, uh, cu privire la um, Agenția pentru Siguranță Maritimă Europeană. Votul pentru acest raport este um, prevăzut pentru joi, însă grupurile politice au considerat că acest raport nu ar trebui votat în această sesiune plenară, ci că ar trebui votat uh, pe 30 noiembrie sau pe 1 decembrie. Așadar, uh, întârziem acest vot cu două săptămâni, din nou un subiect asupra căruia s-au pus de acord toate grupurile politice. Cam atât, doamnelor și domnilor. Aceasta este ordinea de zi pentru această sesiune în plenară și acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Ba nu există o solicitare de intervenție. Domnul Poselt. Domnule președinte, îmi cer scuze, nu v-am înțeles prea bine. Am înțeles într-o primă fază că raportul Fleckenstein va fi votat în mini-plenară, asta am înțeles odată, și într-o a doua menționare a subiectului am înțeles că și dezbaterea va fi uh, amânată. Explicați-mi, vă rog. Sovanie. Vorbim despre vot, domnule Poselt. Votul este cel care e amânat. Deci nu va mai exista un vot în această sesiune plenară. Votul în schimb, va avea loc pe 30 noiembrie sau 1 decembrie. Așadar, votul va fi amânat cu două săptămâni. Dziękuję Państwu. Na tym skończyliśmy ustalenie porządku obrad. Încheiem uh, prezentarea ordinii de zi, așa că putem să trecem la primul punct de pe ordinea de zi, care este raportul doamnei uh, Serachiani. Mai dorește cineva să intervină? Este un cartonaș albastru? Nu? Vreau, uh, vroiam doar să vă atrag atenția. Nu știu dacă vă puteți ajuta în această problemă. De aproape 5 ani irlandeză a primit uh, o recunoaștere oficială în Europa și uh, site-ul Parlamentului European este în 22 de limbi, dar nu și în irlandeză. Vă cer sprijinul în această problemă. Când uh, Parlamentul se va asigura că website-ul este în toate cele 23 de limbi și nu există discriminare împotriva limbii irlandeze? Dziękuję panu za tą uwagę. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Domnul Mitchell, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să spun câteva cuvinte, dacă îmi dați voie. Aș vrea să sprijin și eu ceea ce a spus domnul Gallagher. Cred că este, uh, nu este bine ca o limbă să fie lăsată deoparte și vă cer și eu ca această chestiune să fie abordată. Vă mulțumesc. voi analiza această problemă. Astăzi nu pot să comentez, însă, așa cum îi spuneam și domnului Gallagher, vă mulțumesc foarte mult. Vom uh, analiza chestiunea cât mai curând posibil. Madame? Doamnă, vă rog. Un uh, punct de ordine. Mulțumesc, domnule președinte. Tot pe același subiect. Când vorbesc în Parlament, eu vorbesc întotdeauna în irlandeză și tot ceea ce spun este scris în irlandeză. Textul rămâne așa până când este tradus în celelalte 22 de limbi oficiale. Iar, în momentul de, iar la momentul respectiv, irlandeza dispare. Textul original în irlandeză dispare. Așa că textul irlandez, a ceea ce am spus eu în irlandeză, dispare de pe website-ul Parlamentului. Și după aceea nu mai dai de text. Mai doriți uh, să adăugați și altceva? Spune domnul președinte. Voi verifica personal această chestiune, dar nu voi mai spune mai mult acum. Vă rog să oprim această discuție. Știu că este o problemă serioasă și o tratez cu seriozitate, doamnă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Serachiani. Deschid discuția și o invit pe doamna raportor Serachiani să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a vă prezenta pe scurt raportul, aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră care au lucrat împreună cu mine la revizuirea uh, și la reformarea directivei privind uh, spațiul feroviar